costuri au, și-au dat seama că acestea sunt domeniile în care au loc cele mai multe proceduri pentru nerespectarea obligațiilor. The next item on the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi. Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Vom discuta mai întâi despre Rwanda și voi da cuvântul mai întâi autorilor, domnul Corao. Thank you, Madam Chair.